Buenos días. Bonjour à toutes et à tous. Good morning. Bună ziua tuturor. Bună ziua. Bună dimineața, spune președintele. V-aș ruga să fiți puțin atenți la mine. Am așteptat câteva minute pentru a pregăti voturile. Așteptam câteva comunicări, câteva ultime aranjamente ca tehnici de vot, Totul pare să fie gata. Attention so that we can start and silence in the room because we got Puțin tică liniște, vă rog, pentru că avem câteva voturi. Nu sunt ele complicate, dar sunt câteva. Doamna Macovei își retrage amendamentele la 90, 93, ca să știți, e o reuniune comună, libe buget, finalizăm procedura pe un dosar important în uh, domeniul libertăților civile, a justiției și a uh, combaterii fraudei. Vă rog frumos puțin atenție ca să ne putem concentra. Domnule Pircăr, vă rog frumos. Domnule Melo. Și acum, avem votul libe cont potrivit articol 51 din regulamentul de procedură combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin intermediul dreptului penal. Raportor, doamna Gresle de la bugete și eu de la Libe. Am avut o reuniune pe 20 februarie. Votul acesta este rezultatul acelei reuniuni. Nu sunt obiecții cu privire la lista de vot, așa că dacă nimeni nu vrea să ia cuvântul, dacă niciun raportor nu vrea să ia acum cuvântul, trecem direct la vot. Haideți! Amendment 2. Amendamentul 2. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 și 51 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47, 49, 50 împreună. Da, domnule Melo. An oral amendment. Aveți un amendament oral, cu microfon have a, um, an oral amendment on this, Mr. President. An oral amendment? Yeah. Aveți un amendament oral? Yeah, can I? Pot? Iată care este amendamentul oral. Venitul din TVA trebuie inclus în domeniul acestei directive doar în ceea ce privește cauzele de fraudă, fraudă cu dimensiune transfrontalieră. Acesta este. Obiecții față de acest amendament oral? Da, iată, sunt, sunt. 4. E imposibil. Pare rău, domnule Melo. S-au uh, manifestat obiecții și potrivit regulamentului de procedură, nu supunem la vot amendamentul oral, deci votăm împreună 47, 49, 50, așa cum era prevăzut inițial, pentru Împotrivă? Nu e, nu e clar. Haideți să verificăm electronic. Electronic check is open now. S-a deschis votul electronic. Now closed. S-a închis. Da, era de fapt clar. 15 la 32, deci se respinge. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, spune președintele. Să verificăm. Verificăm. Dar eu cred că se respinge. But let's check. Now closed. S-a închis votul. Da, clar, era respins. 53 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 cu amendament oral. E obiecție în față de amendamentul oral? Da? Nu? Continuăm. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55 nu se corectează președintele a devenit caduc până la 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 și 8 împreună. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 90 11 împreună. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 66 pentru. împotriva Abțineri. Se respinge. 12 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60. E caduc. 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă, abțineri, din ce îmi dau eu seama se adoptă, dar să verificăm mai bine, să verificăm, să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 la 23, 24 împotrivă, se respinge. Și sărim acum la... Ba nu, mergem la 68, 69, 70, 71 împreună pentru... Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a închis votul. 24 pentru, 23 împotrivă. E invers acum și se adoptă. Acum de la 73 la 76 vot în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, ba nu e caduc. 78 și 79 uh, pentru, împotrivă, Abțineri? Nu e clar, hai să verificăm. Again. Now. Closed. S-a închis votul. 25 pentru, 23 împotrivă se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Să verificăm. Sunt fragmentate grupurile. S-a deschis votul. S-a închis. 19 pentru, 29 împotrivă, se respinge. 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 83 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 84 pentru. E caduc, se șoptește. Ba nu, 84 pentru. Împotrivă. 19 a fost adoptat. Și atunci 84 e caduc, se spune președintelui. Bine. 85 de asemenea. Nu, președintele e întrerupt. Mai e a doua parte de la 85. A doua parte de la 85 pentru Împotriva abțineri se adoptă. 86, 87, 88 în bloc pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 20 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 91 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. Verificăm la 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 pentru, 19 împotrivă se adoptă. 90 a fost retras. 21 caduc. 94. Nu, 90 a fost retras. Deci suntem la 94 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 22 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 93 retras. 92 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 11 pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11, se nu, se corectează președintele, compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și sărim la referiri 24, 25, 26, 29 și juriu 1 în bloc pentru împotrivă Abțineri se adoptă. Doriți o verificare. Prea bine. Verificăm cele cinci amendamente. Acum. Sunt probleme? S-a închis votul. 27 pentru, 23 împotrivă se adoptă. 27 retras, la fel 28, la fel 30, 31 pentru, Împotrivă. abține, Se respinge. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Juri 2 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 34 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 35 5 uh, și 3, 6 uh, împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 3, 7 și 3, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 cu amendament oral pentru, împotriva abțineri se adoptă, 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, jurii 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, nu se respinge, spune președintele, se scuză, 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, jurii 7 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se respinge, se adoptă, scuze președintele, 43 cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 44 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Votul final acum pentru raportul astfel amendat. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 44 pentru, 2 voturi contrare, 5 abțineri. Mulțumesc uh, coraportoarei doamna Gresle. No. Și acum, dragi colegi, trecem mai departe. Nu? Nu? Nu? Oui, ok. Thank you. That will be the end of the joint meeting. S-a sfârșit reuniunea comună, vă mulțumesc. Thank the budget control members. Mulțumesc colegilor de la control bugetar care au participat la acest vot comun putem să trecem mai departe și să continuăm ordinea de zi a reuniunii LIBE.